Bene. Eh, signore e signori, eh, se... Doamnelor și domnilor, voi vorbi în italiană, deci vă rog să vă puneți căștile. Aș dori să deschid această audiere a Comisiei pentru Cultură și Educație, Tineret și Cetățenie, urându-i bun venit comisarului desemnat Tibor Navracici și aș vrea să spun uh, câteva cuvinte introductive. Aș vrea să subliniez că această audiere este extrem de importantă pentru comisia noastră, dar nu numai pentru comisia noastră pentru educație și cultură, pe care am onoarea să o prezidez, ci și pentru prezența colegilor de la comisiile ITRE și din comisia PETI, comisie uh, asociată cea din urmă și ITRE invitată. Această audiere care se desfășoară în aceste condiții arată că, pe de o parte, cultura și creativitatea au o valoare intrinsecă, sunt valori uh, ca atare ale culturii și în același timp există și un profil economic și de inovare socială. Dar aceasta arată și că politicile de educație și de formare pentru competențele tuturor și politicile pentru cetățeni și politicile de cetățenie europeană trebuie să fie mai centrale în strategia 2020. Aceasta înseamnă pentru noi că acestea sunt teme esențiale pentru realizarea concretă a principiilor Tratatului Uniunii Europene și pentru a înțelege mai bine care este ideea despre Europa cu care suntem de acord cu toții și care idee de dezvoltare umană și politică propunem astăzi. Din acest uh, motiv, și veți înțelege, domnule Navracici, că nu putem să subevaluăm uh, toate îngrijorările de care am auzit în ultimele luni din partea multor cetățeni din țările europene. Sunt convinsă însă că dumneavoastră veți avea toate posibilitățile astăzi uh, pentru ca audierea să se desfășoare în respectul reciproc cel mai mare posibil și pentru a putea să dăm garanții puternice față de, pentru aderarea la tratat, pentru faptul că suntem deschiși pentru politici culturale și educative și că dumneavoastră sunteți în același timp și independent în rolul dumneavoastră de comisar pentru Uniunea Europeană. Aș vrea să vă amintesc că avem o procedură strictă pe care trebuie să o respectăm în această, comisie, în această audiere. După cum știți, liniile directoare pentru comisarii um, care sunt audiați îl găsiți în anexa 6, unde scrie că Parlamentul evaluează comisarii desemnați pe baza competențelor lor generale, pe baza angajamentului lor european și pe baza independenței lor personale se evaluează cunoștințele ale portofoliului respectiv și capacitatea de comunicare. Acestea sunt bazele pe care se desfășoară această audiere. Domnul comisar desemnat, și vă mulțumesc uh, deja pentru acest lucru, ne-ați răspuns deja la un uh, chestionar pe care l-ați primit în scris. Răspunsurile au fost distribuite tuturor deputaților în toate limbile disponibile și le regăsiți în mapa dumneavoastră de pregătire a acestei reuniuni de asemenea și scrisorile aferente. Aș vrea să sugerez de aceea să organizăm reuniunea după cum urmează. La început vom avea din partea comisarului desemnat, Navracici, o introducere de maxim 15 minute pentru ca să vă faceți remarcile introductive de care, pe care doriți să le faceți. După aceea, după această introducere, vom avea un timp de discuții, 45 de întrebări, mai precis, din partea deputaților europeni. Dezbaterea se va derula după principiul de ping-pong, cu intervenții de 3 minute în totalitate, 2 minute pentru răspuns și 1 minut pentru întrebare la fiecare dintre ele. Aș vrea să vă amintesc că există două tururi de întrebări. Prima rundă de întrebări, uh, reprezentanții grupurilor politice și non-afiliaților, va, se va derula mai întâi, iar Comisia ITRE, care este o comisie asociată la această audiere, este prezentă și ea, după cum am spus, și Comisia PETI este comisie invitată. După ce se termină acest tur de întrebări și răspunsuri. La sfârșit, domnul Navracici va avea posibilitatea de a face declarații de concluzie în 5 uh, minute. Limbile pe care le aveți astăzi în interpretare sunt 23 la număr, în versiune completă, și aceasta va permite tuturor oratorilor să permit să vorbească în limba maternă, spre deosebire de colegii maltezi care nu au interpretare. Această audiere se transmite direct în web streaming și pe site-ul Parlamentului, unde veți găsi mai târziu și o înregistrare video a acestei audieri. Vreau să vă mai amintesc de asemenea la început că există interpretare simultană și deci vă rog să nu vorbiți prea repede. Vă mulțumim uh, interpreții pentru această remarcă. Atunci vreau să dau cuvântul acum uh, domnului Navracici și aveți cuvântul pentru remarcile introductive.